Dăm cuvântul întâi autorilor și începe domnul Corao. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Somalia uh, este în continuare foarte îngrijorătoare. Mulți civili uh, mor sau uh, se deplasează în masă. Înaltul Comisariat uh, al ONU um, a spus în iulie că 28.000 de, de oameni și-au părăsit domiciliul în urma ultimelor acte de violență. Uh, situația umanitară Um, este deci foarte proastă și uh, situația celor care lucrează în tabere și în zone controlate de uh, guvern este foarte proastă, au loc violuri uh, și oamenii sunt forțați să-și părăsească casele. În Somalia, ziariștii sunt în continuare uciși, întemnițați în mod arbitrar și nu pot să beneficieze de un proces echitabil. Um, această situație ne preocupă foarte mult, mai ales având în vedere că în curând curând ar trebui să aibă loc alegeri în Somalia. Considerăm că Uniunea Europeană trebuie să sprijine, să sprijine toate eforturile de protecție a populației și să sprijine guvernul din Somalia în uh, încercările sale de a readuce pacea și stabilitatea în această țară trebuie să um, ne asigurăm că cei uh, vinovați de abuzuri vor fi uh, uh, urmăriți în justiție și că alegerile vor putea fi organizate, se vor respecta drepturile omului. Sperăm că această rezoluție va fi votată. Domnul Teanăc. Domnule președinte, au trecut cinci ani de când au fost expulzați al-Shabaab din Mogadishu. Situația de securitate s-a îmbunătățit în Somalia și ne îndreptăm acum înspre alegeri democratice. Așadar, aceste evoluții sunt uh, binevenite, însă nu totul e roz. Um, a avut loc un summit la Mogadishu pentru prima dată în câteva decezii, dar nu putem uita că două săptămâni mai devreme uh, uh, o serie întreagă de persoane au fost ucise într-un atac terorist în fața uh, palatului prezidențial. Este esențial să se continue reformele și este esențial să se uh, continue misiunile uh, pe coasta uh, Somaliei. De asemenea, aș dori să folosesc această oportunitate pentru a încuraja discuții oficiale uh, Um, în um, interiorul țării. În ceea ce trebuie să rămână deschisă posibilitatea unui Somaliland independent. Acordul din 1991 este în detrimentul ambelor părți uh, și afectează stabilitatea din cornul Africii. Onorevole Kelam. Grație, președinte. Commissioner. Domnul Tune Kelam. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Somalia se află într-o poziție strategică, iar uh, securizarea acestei regiuni este vitală. După mai bine de 20 de ani de război civil și de terorism practicat de Al-Shabaab. Acest stat se află acum pe calea cea bună pentru a ieși din criză, dar nimic nu e sigur. Atacurile teroriste din iulie și august arată că Al-Shabaab este încă activă. De aceea este uh, nevoie de sprijin uh, pentru uh, această țară. Partidele politice sunt foarte um, destrămate, foarte, uh, sunt tensiuni între ele și va fi vital să se susțină uh, Comisia pentru Drepturile Omului din această țară. De asemenea, prezența forțelor de menținere a păcii trimise de Uniunea Africană este foarte importantă și trebuie să se uh, reinstaureze pacea în mai multe zone din țară. Nu se poate securitate fără dezvoltare și nici invers. Pentru a întrerupe cercul vicios, e nevoie de o participare uh, solidă a comunității internaționale. Mulțumesc. Doamna Ciaranzova. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. După 10 ani de conflict, poporul din Somalia încă suferă. E adevărat că problemele în Somalia sunt mai controlate de acum, decât acum 10 ani, dar cei din Somalia nu se pot simți în siguranță în țara lor. Și singura modalitate de a schimba această situație este prin alegerea democratică a unui guvern care să poată să garanteze siguranța și respectarea drepturilor cetățenilor uh, acestei țări. În plus, trebuie să existe instituții stabile și legitime care să facă să se respecte statul de drept um, Alegerile uh, care vor avea loc uh, trebuie să fie um, libere și echitabile pentru a se putea permite să întâmple acest lucru. Somalia uh, trece printr-un proces de transformare. Uniunea Europeană și comunitatea internațională trebuie să continue să dea um, atenție acestei țări um, a ne retrage acum din această țară um, ar însemna că um, riscăm ca Somalia să cadă din nou în mâinile teroriștilor. Mulțumesc. Sebastian. Are cuvântul acum domnul Sebastian. Domnul președinte, domnul comisario, la situación Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Situația din Somalia este insuportabilă grupuri teroriste precum Al-Shabaab, lipsa de securitate a dus la milioane de persoane de, de, deplasate la nivel uh, intern. În lupta împotriva terorismului, guvernul arestează jurnaliști, uh, blochează accesul la internet uh, și așa mai departe. Iar, iar persoanele arestate sunt uh, judecate de tribunale militare copii sunt uh, recrutați uh, ca um, copii soldați pentru a lupta pentru miliții. Vrem ca misiunile ONU să um, acționeze mai mult, iar uh, declarația aceasta este necesară și echilibrată, pentru că denunțăm inclusiv abuzurile um, efectuate de forțele de securitate care ar trebui să apere uh, populația, cum, este, uh, cum ar fi uh, în cazul forțelor Amison. Facem, sperăm ca Somalia și dorim ca Somalia să nu fie uitată și să facă parte din țările cărora le acordăm atenție în politica noastră externă. Trebuie să fim realiști și să nu forțăm refugiații care să se întoarcă într-o țară care nu este deloc sigură. Mulțumesc. Domnule Sebastian, uh, răspundeți la o întrebare cu cartonașul albastru? Sigur. Domnul Frunzulică. Mile grație, președinte. Dear colleague Sebastian, yes. Stimate coleg Sebastian, da, situația este groaznică în uh, Somalia și mă refer la un subiect special, uciderea copiilor. Mai mult de 2000 au fost uciși anul trecut este alături de noi comisarul Stilianides. Nu credeți că Uniunea Europeană ar trebui să lanseze un uh, program pentru copiii somalezi? Un program al Uniunii Europene pentru uh, copiii somalezi, educare și sănă... educație și sănătate. Thank you very much, dear colleague. I agree with you. I... Mulțumesc, stimate coleg. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este o prioritate pentru noi. Trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană să aibă grijă de acești copii, copii recrutați ca soldați uh, care luptă într-un război cu arme uh, îngrozitoare. Și acești copii care nu mai pot fi nici copii acum, nici uh, persoane obișnuite în uh, viitor. Deci uh, sprijin această propunere. Mulțumesc. Domnule Panțeri, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Conflictul armat uh, care afectează Somalia de multă vreme continuă să pună probleme enorme. În ciuda angajamentelor pe care și le-a luat guvernul din Somalia, instabilitatea politică nu permite acestei țări să facă reformele necesare, mai ales în sectorul justiției și al securității. Mulți ziariști au fost amenințați, au fost arestați uh, uh, sau au fost judecați uh, fără a se respecta standardele dreptului internațional. În ianuarie 2016, președintele Somaliei a semnat o nouă lege a mass media și a informării care încă um, îngrădește libertatea de exprimare. Poporul somalez are nevoie de um, mijloace de informare libere, mai ales înainte de um, alegerile care vor urma în această țară și comunitatea internațională trebuie să se asigure că guvernul din Somalia îi apără pe ziariști și revizuiește uh, legea pentru a permite libertatea presei și a informării, uh, pentru a se respecta uh, dreptul la libera exprimare și, în general, drepturile omului care au fost încălcate în mod repetat în această țară. señor señor comisario domnule președinte domnule comisar se estimă că optzeci și șapte ă, de milioane din ă, Somalia trăiesc în condiții de sărăcie din cauza strămutării forțate, din cauza secetei și așa mai departe. Ă, este un teren fertil pentru violență și extremism și aici se dezvoltă foarte multe grupări teroriste. Violențele din acest stat sunt inacceptabile. Misiunea militară a Uniunii Africane se face complice la aceste violențe, iar Uniunea Europeană trebuie să promoveze introducerea unor politici publice care să permită ajutarea populației. Însă nu facem asta. Mai degrabă ne urmărim interesele comerciale și geostrategice. Haideți să fim coerenți Pacea nu poate să existe decât dacă punem pe picioare aceste principii democratice centrate pe democrație și drepturile omului. Domnul Svoboda. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, v případě... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În cazul Somaliei vorbim despre un stat care în ultimele decenii, practic, s-a dezintegrat complet și ai căror, ai, un stat al, căror al cărui cetățeni nu pot uh, să aibă drepturi um, fundamentale, tocmai din acest caz, din, din această cauză. Uniunea Europeană cu partenerii regionali uh, și uh, ONU trebuie să facă în așa fel încât Somalia să redevină un stat care să-și uh, Uh, respect, mm, să-și exercite funcțiile elementare, un stat uh, care să-i ajute pe cetățeni, uh, nu de care să se teamă cetățenii. Un stat care să-i protejeze pe cetățeni în cazul în care viețile lor sunt, sunt amenințate de uh, miliții. Trebuie să construim un stat uh, care să aibă pe propria sa listă de priorități drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un an electoral în Somalia și această țară se găsește într-o perioadă de tranziție. Este în interesul nostru al tuturor ca Somalia să nu dea greș. Însă, Voturile nu vor duce la nimic dacă nu se ameliorează situația securității și a stabilității. Trebuie să ne asigurăm că AMISOM, misiunea Uniunii Africane în Somalia, își face treaba că protejează civilii și că se garantează responsabilitatea pentru toate acuzațiile de abuz, de ucideri fără discriminare și de exploatare sexuală. Fiind cel mai mare uh, contribuitor la finanțarea AMISOM, Uniunea Europeană ar putea să monitorizeze mai bine uh, ce se întâmplă în zonă. Cer autorităților federale și regionale din Somalia să pună capăt imediat hărțuirii jurnaliștilor și să-i protejeze pe aceștia de atacurile teroriste ale Al-Shabaab. Dacă ne dorim ca Somalia să aibă speranța la un viitor mai bun, trebuie să susținem generația tânără. Domnul Asiș. Comisariu, nos meses de fundamentalmente... Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, grupul uh, fundamentalist islamic al-Shabaab uh, a fost responsabil pentru mai multe atacuri mortale în iulie în Somalia. Unul dintre aceste uh, atacuri a avut loc împotriva misiunii Uniunii Africane și au murit atunci mai mulți um, soldați și funcționari acestei misiuni. Amisom um, are o misiune de menținere a păcii în Somalia. Trebuie să sprijinim această misiune uh, ca și toate celelalte încercări de a sprijini pacea și reconcilierea națională. Uniunea Europeană sprijină financiar această misiune până în 2020. Um, trebuie să asigurăm această finanțare, să o consolidăm, dar uh, trebuie să cerem transparență pentru că nu putem tolera ca forțele de menținere a păcii să fie acuzate de nerespectarea drepturilor omului, inclusiv uh, de asasinarea unor civili sau de violențele actuale. Trebuie să cerem ca aceste, să existe, să facă o anchetă în legătură cu aceste crime și cei responsabili să fie pedepsiți. Trecem la cash Vă amintesc um, că avem doar uh, două minute pentru Somalia, uh, pentru această dezbatere. Au cuvântul doi colegi, primul este domnul Pospicil. Domnul. pane předsedající já chci podpořit své předřečníky. Aș vrea să îi sprijin pe colegii mei. Mă bucur foarte mult că vorbim despre Somalia astăzi. După cum s-a spus uh, deja, ne așteptăm la uh, reforme uh, în Parlament la începutul lui septembrie, la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie, apoi vor avea loc alegeri în țară. Cred că trebuie să sprijinim mai ales copiii acestei țări, dar și să sprijinim această țară din punct de vedere economic. Însă, toate aceste lucruri ar trebui să fie uh, condiționate de reforme democratice. Cred că trebuie să așteptăm reformele din Parlament, să așteptăm rezultatele alegerilor și să așteptăm uh, anul 2020, când vor avea loc din nou alegeri, dacă procesul democratic continuă într-adevăr trebuie să sprijinim această țară, mai ales copiii care suferă. Domnul Marias. Mulțumesc. Și eu sunt unul dintre semnatarii acestei rezoluții foarte importante. În 2016 ne putem uh, gândi la uh, sfârșitul dictaturii din Somalia au uh, avut loc în această țară peste 20 de ani de război civil, de uh, ucideri interetnice. În urma acestei perioade, Somalia a rămas uh, printre cele mai sărace state din Africa și foarte mulți din cetățenii săi s-au refugiat în statele învecinate. Așadar, uh, ce contează pentru noi este să reușim, în primul rând, să îi uh, controlăm, să-i ținem sub control pe islamiștii uh, de la gruparea Al-Shabaab. Cred că experiența din ultimii 25 de ani trebuie fructificată. Nu trebuie să ne amestecăm în jocurile politice uh, din uh, cornul Africii. E clar că creștinii au de suferit acolo. Mulțumesc, domnul Stilianides. Micro, please. Cu microfon, vă rog. Discuția a fost uh, foarte interesantă și utilă. Cunosc uh, Somalia pentru că am fost în vizită în această țară, m-am întâlnit cu miniștri și cu um, alți înalți funcționari. În ceea ce privește educația, doresc să vă confirm că am creat deja proiecte de educație de urgență în această țară proiecte pe care dorim să le sprijinim și să le extindem. Știți uh, că ne-am concentrat mai ales pe educație în situații de urgență aici, în această zonă, în Somalia și este foarte important să sprijinim în continuare acest proiect. Somalia se află deseori pe prima pagina ziarelor rare ori cu informații pozitive, dar după zeci de ani de război civil, această țară a făcut progrese. Progrese lente, dar totuși progrese spre democratizare și crearea unui stat funcțional. Alegerile nu vor uh, avea loc prin sufragiu universal. Vor fi implicați 14.000 de oameni care vor reprezenta doar o parte a populației, dar reprezintă o ameliorare față de situația din 2012, când doar 145 de reprezentanți ai clanurilor au uh, ales uh, uh, um, pe cei din Parlament. Deci este o etapă spre alegeri universale în 2020. Uniunea Europeană a insistat în mod repetat că Somalia trebuie să uh, să-și respecte angajamentul ca 30% din membrii Parlamentului să fie femei. Efectul la peste 20 de ani de război civil a avut uh, efecte de, mm, devastatoare asupra respectării drepturilor omului. Uh, femei, copii, persoane cu dizabilități și așa mai departe au fost cei care au suferit în primul rând au, fost, au făcut obiectul abuzurilor, violenței domestice, discriminărilor. Femeile sunt victimele acestor uh, uh acestei uh, situații uh, dezastruoase. Um, copiii sunt victimele conflictului armat. În plus, delegația UE a început să pună în aplicare un, unor noi, un nou set de acțiuni care țintesc tocmai legătura între drepturile omului și securitate, unul dintre obiective fiind uh, sprijinirea organizațiilor de, de apărare a drepturilor omului, uh, dar și uh, anumite forțe ale statului, cum ar fi poliția, pentru a asigura uh, servicii de securitate pentru victimele violenței sexuale și de gen trebuie să pună capăt culturii impunității uh, pentru făptașii uh, acestor uh, delicte. Impunitatea ne îngrijorează. Pedapsa capitală reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și a demnității umane și acum când Somalia intră într-un proces electoral, Uh, Națiunile Unite au publicat un raport privind libertatea de exprimare în această țară. Ea este esențială pentru a crea o rațiune democratică, mai ales în perioade de tranziție politică. E nevoie de spațiu pentru dezbatere publică um, și um, ziariștii șomalezi au un rol esențial în această dezbatere și ei sunt uh, hărțuiți, uneori arestați, um, ziare și uh, posturi din mass media sunt deseori închise uh, și există în continuare un sentiment al impunității. Este esențial să se creeze instituții uh, funcționale pentru a asigura funcționarea statului de drept în Somalia. Regiunile care au uh, fost sub influența organizației Al-Shabaab trebuie să beneficieze acum de securitate și posibilitatea de a se reconstrui. Uh, Uniunea Europeană cooperează strâns cu Somalia pentru a uh, aborda toate aceste subiecte și va continua relațiile și cu noua conducere a țării după alegeri. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, s-a încheiat dezbaterea.